So, meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen, ich bin jetzt Stimate doamne, stimați domni, se pare că acum este gata și tehnica pentru ca să putem începe cu reuniunea noastră. Vreau să vă salut pe toți, să vă urez bun venit și să constatăm pe baza ordinii de zi că la punctul 1 punctele 29, 30 și 33 au fost amânate, trebuie amânate. Raportul domnului Țiefca, raportul, deci uh, la punctul 4, trebuie să fie amânat pe mâine, pentru că domnul Țiefca nu poate să vină astăzi și speră să poate veni mâine. 29, 30 și 33 însă trebuie amânate cu totul. Mai vreau să vă comunic că astăzi avem o așa zisă premieră, de fapt, pentru că avem o primă ședință ca și cobai. Noi suntem așa zisul e-committee, Comisia fără hârtii. Foarte mulți dintre noi avem acest uh, obiect uh, care ne va servi drept uh, hârtie. Deci eu, de fapt, acum sunt ca o centrală nucleară cu sisteme redundante, pentru că mai am și hârtie pe care scriu în același timp. Dar să vedem care este rezultatul acestui experiment să sperăm că funcționează și după aceea acesta va fi extins și pe alți colegi. Suntem șase momentan care trebuie să începem ca pionieri cu acest uh, sistem și experiența va fi după aceea analizată. Acum la punctul 3 mai vreau să vă spun că 10-11 octombrie 2011 avem uh, procesul verbal, reuniunea, dacă nimeni nu are nimic împotrivă, se aprobă procesul verbal al acestor reuniuni. Mai are cineva ceva împotrivă? Adoptăm și ordinea de zi dacă nimeni nu are nimic împotrivă. Mulțumesc! Trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi. Diana Wallis, de fapt, trebuie să ne vorbească și despre punctul 6 împreună. Aș vrea să o rog pe doamna Wallis să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am avut deja un schimb de opinii pe aceste reforme propuse pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În prezența uh, președinților de la două comisii și după ce am primit vizita în comisia noastră din partea cuiva de la Curtea de Justiție, am uh, discutat propunerea legislativă și am primit și propunerea legislativă de la comisie, iar acum uh, colegii au în față raportul meu pe lângă toate documentele pentru această reuniune. Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă amintesc, pentru ca să putem porni discuția noastră, că problema pe care o avem este că de când a fost revizuită structura Curții Europene de Justiție, au existat schimbări considerabile în construcția Uniunii Europene și a revenit mai multă muncă de mai multă natură pe uh, umerii Curții Europene de Justiție și de aceea cred că trebuie să fie efectuate anumite schimbări pentru ca să ne asigurăm că petenții în fața Curții de Justiție să aibă o șansă ca și cazurile cu care ei se confruntă să fie cu adevărat tratate. Curtea a venit, deci, către noi discutând trei elemente importante la propunerea aceasta de revizuire. Una este crearea unui vicepreședinte al curții, sporirea numerului uh, judecătorilor în uh, Tribunalul de primă instanță și schimbarea structurii Marii Camere. Când uh, s-a deschis această discuție pentru prima dată, a existat o controversă dacă ar trebui să existe curți, uh, tribunale specializate, de exemplu, mai ales pentru chestiunile comerciale. Dar uh, discuția a evoluat, președintele curții nu era de această părere, iar comisia în propunerea sa a urmat mai mult sau mai puțin părerea curții, poate cu două schimbări uh, tehnice mai degrabă, cu care eu sunt de acord în calitate de raportor. Dacă îmi permiteți, o să trecem prin cele trei puncte esențiale pe care le-am menționat deja, mai ales în ceea ce privește numirea unui vicepreședinte al curții. Cred că nu există niciun motiv pentru care să nu susținem această propunere atâta timp cât această propunere urmează o cale rațională, așa cum este ea prezentată în uh, expunerea de motive. Același lucru se aplică și schimbărilor la structura Marii Camere, care ar ajunge la 15 judecători și ar pune capăt participării automate a judecătorilor din camerele cu cinci judecători la camerele care se judecă în marea, la cauzele care se judecă în marea cameră. Cea mai mare schimbare însă se referă la tribunalul de primă instanță. Dacă ne uităm la cifrele din ultimii ani, acest tribunal pare să aibă cele mai multe probleme cu rezolvarea cauzelor. Cred că ar trebui de aceea să analizăm de aproape felul în care vom rezolva această situație și ce schimbări vom propune. Tratatele au uh, oferit două căi de reformă, fie curse de specializate, după cum ziceam, sau creșterea numărului de judecători. Curtea și președintele său au dorit mai degrabă creșterea numărului judecătorilor și au cerut de în plus să aibă 12 judecători cel puțin suplimentari. Eu n-am nicio problemă să susținem această propunere, însă dificultatea va veni din uh, felul în care vor fi aleși acești 12 judecători suplimentari. Este o chestiune care ține în mare parte de statele membre, dar putem eventual să înaintăm câteva idei și eu așa am făcut în acest raport. Pe lângă sporirea numărului judecătorilor, una din celelalte aspecte care sunt importante, după ce am discutat cu mai mulți judecători sau persoane care ne-au contactat, este un lucru care mie mi-e extrem de important, și anume că regulile de procedură despre felul în care funcționează Marea Cameră trebuie de asemenea să fie analizate îndeaproape. Curtea a fost destul de um, mulțumită de felul în care lucrurile erau împărțite între judecătorii să, între judecători și cred că trebuie să învățăm de, de la această, din această experiență și să spunem că așteptăm ca acest lucru să se întâmple. Iată o introducere foarte generală în unele din chestiunile pe care le-am uh, discutat cu președintele curții și uh, lucruri pe care le-am preluat de asemenea și de la comisie prin propunerea sa. Suntem într-o procedură de codecizie pentru această propunere, însă într-un aspect foarte limitat în care Parlamentul poate să-și exercite puterea. Având în vedere aceste situații, trebuie să spunem însă că există și posibilități pentru Parlament de a se asigura ca curtea să funcționeze cât mai bine și să-și folosească la maxim potențialul. Aceasta se referă mai ales la procesul de numire al judecătorilor care a fost propus și folosirea comisiei care asistă, practic, aceste numiri și să, trebuie de asemenea să ne asigurăm că toată procedura să respecte toate uh, etapele pe care le dorim. Mulțumesc, domnule președinte. Herzlichen Dank. Ich darf dann ebenfalls Mulțumesc. Vreau să-l salut și pe domnul Galote Scobar, registratorul Curții Europene de Justiție. Poate dumnealui ne va mai spune câte ceva la sfârșit din perspectiva Curții și haideți să intrăm în dezbatere. Domnule Escobar, vă dau acum cuvântul. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare atenție prezentarea făcută de doamna raportor. Domnul Lespuris, președintele curții, a avut ocazia de a le explica membrilor acestei comisii la audierea avută importanța pe care o dă curții acestei reforme, care îi va permite curții să facă față evoluției uh, contenciosului, respectând calitatea jurisprudenței și, așa cum a cerut și Parlamentul, să respecte termenele de procedură, deci o justiție eficientă și rapidă. De aceea, Curtea propune aceste modificări în ceea ce privește funcționarea sa internă, dar și uh, <clears throat> camerele acestea. Ar vrea acum să reacționez uh, și să mă refer la nevoia de a avea mai mulți judecători, însă în același timp să vedem care, va fi, uh, care vor fi regulile de procedură. Așa cum s-a indicat în propunerea de modificare a statutului, trebuie să existe niște măsuri de acompaniere pentru crearea de noi posturi de judecători, deci trebuie luate deja măsuri la nivel intern și în așteptarea întrebărilor adresate de membrii comisiei mă opresc aici. Herzlichen Dank. Gibt es dann dazu weitere? Mulțumesc. Există alte persoane care doresc să ia cuvântul? Comisia, care a dat un aviz pe această temă. Nu știu dacă comisia dorește să completeze. Cine vorbește în numele comisiei? Comisia e reprezentată, nu? Da, din partea serviciilor juridice ale Comisiei. Nu cred că se cuvine ca noi să ne explicăm să ne exprimăm mai mult acum. Există o mare convergență pe fond între propunerile curții și poziția luată de raportorul Parlamentului, pe de-o parte, și avizul Comisiei. Deci aștept întrebări dacă e cazul. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen dazu? Mai uh, dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, este destul de surprinzător, dar uh, bineînțeles că au existat discuții foarte multe între raportori înainte și probabil faptul că nu dorește nimeni să ia cuvântul acum nu arată decât că toată lumea este de acord cu propunerea doamnei Wallis. Bine, atunci cred că din partea noastră nu mai trebuie decât să stabilim un termen de depunere a amendamentelor. Am propus uh, pe 1 decembrie până la ora 12. Dorește cineva să exprime obiecții? Nu. Așa este. Atunci stabilim pentru ambele rapoarte 1 decembrie la ora 12. Mulțumesc, doamne Wallis. Trecem acum la dezbaterea comună pe temă brevetelor și cred că pentru a simplifica lucrurile aș propune să dăm cuvântul raportorilor pe rând pentru ca să ne spună care este situația despre discuțiile cu Consiliul și pentru ca să ne prezinte punctul lor de vedere. Aș propune să începem cu domnul Rapcai, pentru că acesta este cel mai important raport, fiind de adoptat și în procedură de codecizie. Domnule Rapcai, mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește stadiul negocierilor la Consiliu, aș vrea să vă spun că de la început s-a spus că vom înțelege aceste trei propuneri ca un pachet și că nu vrem să discutăm fiecare în parte. De asemenea, am spus că nu considerăm că acest pachet s-a terminat până când nu este totul negociat. Deci nu facem o prelucrare pas cu pas. Bineînțeles că uh, facem uh, o analiză pas cu pas, dar acordurile nu le considerăm ca fiind deja finale decât atunci când s-a terminat discuția. Până acum am purtat discuții informale. Știm de azi dimineață, deși este foarte dificil să putem analiza lucrurile, deși avem informațiile de atât de puțin uh, timp. Avem un rezumat de 48 uh, de pagini, un lucru destul de dificil de studiat uh, atât de repede și nu numai la noi în Parlament, ci și în circumscripțiile noastre. Se pare însă că între proiectele de raport, deci între poziția Parlamentului în cadrul proiectelor de raport și în poziția președinției poloneze ar putea să se ajungă la un acord uh, în perioada pe care am preconizat-o noi. Trebuie însă să ne gândim la două lucruri. Dacă amendamentele pentru raportul meu ar, um, ar fi analizate îndeaproape, cred că două chestiuni sunt foarte importante. Trebuie să știm în primul rând dacă vrem să ajungem la un rezultat. Dacă vrem să ajungem la un rezultat și anume acum în cadrul pe care ni l-am acordat, atunci nu putem să ținem cont de uh, un complex de lucruri. E vorba mai degrabă de propunerea pe care o avem, adică stabilirea taxelor prin uh, actele delegate, așa cum a propus Comisia inițial. Aceasta a fost și propunerea formală a Comisiei, în care Consiliul a spus nu categoric la această propunere. Consiliul ar dori, de fapt, să obțină, de fapt, opusul acesteia. Deci, uh, de fapt, uh, acte implementate și noi am spus la această propunere clar că nu suntem de acord. Dacă Consiliul însă nu vrea să-și schimbă părerea, atunci nici nu putem să ajungem la un acord. Însă se pare că, după ultimele texte informale, Consiliul, cu majoritate calificată, nu ține morțiși la așa ceva, ci a înaintat propunerea inițială pe care o avea deja de la primul acord din vară, pentru ca să-l considere o bază de plecare, iar componenta comunitară trebuie să se accentueze în această variantă, astfel încât la o majoritate a Consiliului să se poată se poate ca să se creeze o situație în care mai multă lume să accepte această variantă. Aceasta ar fi uh, o concesie, un compromis pe care am putea să ne punem de acord. Deci varianta există ca să eșuăm pentru că Consiliul ține neapărat la 291, pe de altă parte, dacă noi ținem la 290 la rândul nostru, atunci tot s-ar exclude un acord. Acesta ar fi primul punct al mandatului despre care vrem să și discutăm azi. Am discutat până acum fără ca să se ajungă la un acord foarte concret. Doar am exprimat că avem dorința să ajungem cât mai repede la un rezultat. Cel de-al doilea complex uh, despre care trebuie vorbit este cel pe care l-a propus doamna Wikström. E vorba de patru articole care ar trebui tăiate cu totul și avem următoarea problemă. și anume că nu înțeleg mm, care ar fi necesitatea acestei măsuri. Dar și în dezbaterea cu ceilalți raportori, pentru că vrem să discutăm lucrurile împreună, ar fi bine să vedem cum văd ceilalți această problemă. Pe de altă parte, Consiliul a transmis prin serviciul său juridic și prin serviciul comisiei că aceste articole de 6 până la 9 sunt considerate foarte necesare și că doresc ca ele să rămână în regulament. Colega noastră Wikström a pledat pentru eliminarea acestor uh, articole pentru că, după părerea dumneai ei, acestea ar fi incluse în acordul uh, intrajurisdicții și atunci n-ar mai fi nevoie de ele. Sigur că ar fi același text și după aceea n-ar mai fi diferențe decât din punct de vedere al interpretării acestor uh, prevederi. Mie însă nu mi se pare o, o, un pericol foarte mare. Eu zic că ar trebui să nu um, să nu eliminăm aceste puncte și să le păstrăm în document. Acestea sunt cele două puncte importante la care trebuie, deci, să spunem că e nevoie să ajungem la un rezultat. Altfel, nu am mai putea continua cu acest punct. Există, sigur, o alternativă și anume să votăm mai întâi totul și după aceea să negociem, însă Nu mai putem uh, respecta calendarul în această condiție și, după părerea mea, ceea ce am obținut deja la discuțiile informale ar putea fi pus la îndoială. Deci, după părerea mea, chiar în discuțiile informale am putea să fim uh, de acord dacă, cu condiția ca Consiliul să fie de acord. Dacă ar fi de acord, am ajunge foarte departe. Altfel, uh, dacă nu ar avea acordul, totul ar fi pus la îndoială din nou, după cum spuneam. Iată care este situația în momentul de față. Mai există și alte puncte, după cum ziceam, însă ele n-au ce căuta în regulament, deși am înțelegere pentru dorința aceasta. În mare parte ele se regăsesc încă să deja în propunere și cred că lucrurile au fost deja subliniate prin propunerile din raportul meu dar procedurile foarte extinse pe tema programelor soft sau pe tema biotehnologiei și brevetelor în acest domeniu ar uh, n-ar avea ce căuta în acest regulament. Sigur că ele trebuie acoperite undeva, dar nu neapărat aici. Întrebarea care se pune atunci este în ce măsură prin drept special n-am putea să cerem comisiei să facă acest lucru. Avem o directivă pentru brevetele în domeniul uh, biologic, biologiei sau uh, în alte domenii, de exemplu în uh, domeniul IT, la brevetele pentru software. Dar în momentul de față, propunerea Comisiei a ajuns neant, pentru că în ciuda rezultatelor uh, negocierilor dintre Consiliu și Parlament în a treia lectură, Parlamentul a respins rezultatul concilierii și deci nu avem încă niciun rezultat, nu avem niciun, nicio conciliere nouă. Ar trebui să vedem cu Comisia dacă se poate reiniția. Dar eu zic că nu are ce căuta în acest regulament. În această seară vom avea o nouă discuție și va trebui să știm că dacă avem un mandat pentru cele trei uh, dosare, trebuie să vedem cum formalizăm acest nou mandat și cum evaluează concilierea. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, pentru această expunere, iar eu pot spune pentru raportul meu că lucrurile sunt 100 uh, la, 80% la fel cu ceea ce a spus domnul uh, Rapcai, dar dau cuvântul mai întâi rap, uh, colegului meu, domnului Baldasare. Sintetic, anch'io. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să rezum și eu lucrurile din raportul meu. Obiectivul raportului meu are două părți. Pe de o parte, încercăm să facilităm accesul IMM-urilor la brevete și ceea ce privește chestiunile lingvistice, vrem să facilităm uh, munca uh, utilizatorilor finali, uh, societăților care încerc să, încearcă să le înregistreze. În ceea ce privește prima parte, cred că este o ocazie pe care o avem aici. Nu doar pentru protecția brevetelor unitare și reducerea costurilor de înregistrare, ci și pentru reducerea costurilor lingvistice vis-a-vis -vis de înregistrarea acestor brevete. Totodată vom uh, deschide accesul la brevetare și pentru IMM-uri. Există o mare nevoie pentru a ușura uh, munca uh, IMM-urilor în accesarea pieței și înregistrarea brevetelor. Este o solicitare care a venit de mai multe ori din partea IMM-urilor în procedura de consultare dar uh, ea apare la un nivel mai general și în chestiunile legate de dezvoltarea pieței interne. La nivel specific, apoi, am analizat două articole. Articolul 4, care are de-a face cu lupta împotriva contrafacerii și buna credință, trebuie în mod deosebit să avem, uh, să avem uh, în vedere nevoile IMM-urilor. Există un risc de contrafacere aici și riscul pentru un IMM sau o între, mică întreprindere meșteșugărească este mult mai mare decât pentru societățile mari care pot să urmărească mai bine um, respectarea brevetelor lor. Deci ideea de a acorda o mai mare atenție IMM-urilor este într-adevăr cea mai bună soluție. Cealaltă, celălalt aspect se referă la sistemul de compensare și anume articolul 5. Și aici trebuie să limităm lucrurile în mod exclusiv la IMM-uri. Acest obiectiv afectează uh, mediul de afaceri european în mod deosebit. Uh, în ceea ce privește Consiliul, dați-mi voie să spun pe scurt că eu cred că sunt uh, de acord cu noi cu privire la acest punct, deși uh, rămân la ideea generală că trebuie consfințite principii fără specificarea de măsuri uh, speciale pentru sprijinul IMM-urilor și cred că acest lucru se referă în special la um, amendamentele depuse la raportul domnului Rapcai. Este un moment destul de dificil pentru economie și în aceste vremuri statele membre s-ar putea să uh, se întreabă dacă nu ar fi, dacă e mai bine oare să uh, enunțăm principii sau să luăm măsuri uh, pragmatice pentru acest sector uh, important al economiei. În ceea ce privește uh, protecția uh, utilizatorilor finali, aici am încercat să abordez problema fără să pun în discuție acordul atât de dificil obținut în Consiliu. Uh, cred că exista riscul ca, dacă atac acest acord, uh, să periclitez uh, întreg, uh, întregul efort. Trebuie să vedem care sunt cerințele care se impun societăților care încerc să facă uz de piața brevetelor. În Europa sunt 31.000 de brevete în engleză, 26.000 în germană, 6.000 în franceză și 5.000 în alte limbi. Deci sistemul funcționează bine, dar am considerat că ar fi mai bine să existe o altă propunere atunci când va expira perioada de tranziție. Un solicitant de brevet ar putea solicita pe costurile sale o copie a brevetului în engleză, pentru simplificare. Imaginați-vă că ar fi un deținător de uh, brevet polonez la granița uh, cu Germania și care uh, are afaceri cu Germania. Dacă își înregistrează uh, brevetul în Germania, poate i s-ar părea că este mai ușor să-l uh, sprijine, să-l apere, solicitând o copie în engleză uh, pentru care va plăti o parte din costuri. Și cred că este o modalitate de a uh, permite deținătorilor de prefete să își apere mai bine propriile invenții. Sau poate să hotărască să opteze imediat pentru varianta în franceză sau în engleză sau în germană. Le oferă, oferim o alegere uh, complet liberă. Și sigur, perioada de tranziție ar putea fi analizată din nou de către o comisie de experți care să hotărască dacă uh, traducerile automatizate au uh, progresat astfel încât uh, timpul necesar să se scurteze. Avem 27 de amendamente acum. Primul din partea unui membru catalan care spune că ar trebui incluse limbi cooficiale este un amendament mai uh, neobișnuit, dar nu cred că uh, catalana este o limbă cooficială. Limba oficială este spaniola. Poate că ea, uh, ea adică catalana, este recunoscută de uh, guvernul spaniol, dar nu este uh, limba unui stat membru. Sigur, există state care au două uh, limbi oficiale, dar nu este cazul cu catalana. Există și alte amendamente legate de uh, cauza bunei credințe și uh, acestea spun că judecătorul trebuie să uh, plece întotdeauna de la perspectiva bunei credințe. Dacă un uh, brevet nu este disponibil în, uh, într-o anumită limbă, asta vis-a-vis -vis de contrafacere. judecătorul trebuie să hotărască dacă un uh, o persoană acuzată de contrafacere acționează cu bună sau cu rea credință. Un alt grup de amendamente are de-a face cu faptul că fiecare document trebuie tradus și folosit în procedura de acordare a brevetelor, dar acest lucru implică o modificare a Convenției Europene și în articolul 4 se stipulează că, în cazul unei litigiu, întregul pachet trebuie tradus în limba statului vizat de chestiunea în sine. Și ultimul grup de amendamente se referă la reducerea cu patru ani a perioadei de tranziție, la sfârșitul căreia sistemul lingvistic trebuie adoptat un sistem lingvistic care să folosească doar engleza, dar uh, propunerea va modifica textul uh, asupra căruia s-a convenit în Consiliu și, îl va face și va face dificilă punerea în aplicare a unui obiectiv Uh, la care uh, visează toate societățile europene, și anume protecția brevetelor și, prin urmare, dezvoltarea economiei europene. Sigur, sunt, uh, există și alte solicitări de clarificare și uh, acestea se vor, fi, vor fi discutate în continuare. Mulțumesc în calitate de ultim raportor în uh, grup, aș dori să vă mulțumesc în primul rând pentru ceea ce ați spus înainte. Eu am discutat cu domnul Rapca și am senzația că președinția poloneză face progrese extraordinare în cadrul Consiliului și cred că până la urmă avem șanse ca lucrurile să fie um, să se schimbe așa cum trebuie. Acum, în ceea ce privește amendamentele, există două tipuri de amendamente cu scopul probabil de a împiedica întregul proiect, însă, după cum am discutat și despre procedura accelerată, cred că facem pașii care trebuie. Există o majoritate foarte clară pentru uh, această procedură, pentru Enhanced Procedure și cred că vor exista și amendamente în acest sens. Oricum o fi, Trebuie să luăm în serios uh, toate aceste dezbateri, având în vedere mai ales dezbaterile pe care va trebui să le purtăm cu Consiliul. Mai există și un al doilea pachet, există și propuneri uh, pe baza acestui text pe care le vom uh, mai discuta și cu Consiliul mai târziu. Vom vedea în ce măsură putem să schimbăm lucrurile în acest dosar, dar din perspectiva Parlamentului, acest al treilea dosar este cel mai dificil de implementat pentru că nu există nicio bază juridică în tratatele europene, ci în afara tratatelor, deci pentru statele membre um, se negociază în, cu mandatul statelor membre, fără ca acestea să poată să își spună cuvântul direct. În ceea ce privește chestiunile de brevet, există întotdeauna o situație mai complicată și nu și nu dreptul comunitar este problema în această materie. Pentru noi a fost foarte clar de la început că există o legătură de temă între cele trei rapoarte, care sunt de aceea tratate ca și pachet, însă trebuie să acceptăm că probabil că um, marja de manevră a statelor membre este diferită față de, uh, depind, depinzând de la raport la raport. Punctele de controversă care există sunt puncte de controversă destul de um, destul de, controver- de, destul de uh, greu de rezolvat și cred că însă perspectivele de rezolvare a problemelor cu Consiliul sunt destul de mari. Înțeleg rolul pe care îl joacă Parlamentul aici. Discutăm această problemă deja din 2001 în mod foarte intensiv și încercăm să ajutăm Consiliul pentru a vedea cum putem să semnăm cât mai repede un acord internațional care să fie compatibil cu avizul Curții Europene de Justiție. Acesta este interesul cel mai important și de aceea nu trebuie să eșueze acest, această procedură. Cred însă că suntem pe o cale corectă și de asemenea, discutând cu serviciile juridice, o să ajungem cu siguranță la rezultatul pe care îl dorim. Asta e ceea ce pot să spun eu pentru raportul meu. Doamna Wikström dorește să ia cuvântul. Doamna Lichtenberger a trebuit să plece din cauza că este și la Tran, unde trebuie să ia cuvântul. Doamna Wikström, vă rog. Thank you, Mr. Chairman. First... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să le mulțumesc celor trei raportori pentru cât de mult au muncit la acest dosar. Sunt de acord cu multe din convingerile raportorului, mai ales cu nevoia de îmbunătăți situația IMM-urilor, a cercetătorilor individuali și a universităților și facultăților. Există totuși o chestiune de care avem absolută nevoie, după părerea mea. O chestiune de pe care trebuie să o rezolvăm. E vorba de o chestiune puțin tehnică, sper să nu vă supărați dacă voi încerca să o descriu destul de detaliat. De asemenea, astfel colegii care nu au uh, care nu cunosc dosarul atât de bine vor putea urmări argumentele logice. După cum știți, aici avem trei rapoarte, două regulamente și un acord internațional care stabilește acest tribunal al brevetelor, care ar fi o curte internațională alcătuită exclusiv din state membre UE. Se poate compara, de exemplu, cu Curtea de Justiție Benelux și ca și această curte sau ca orice alt tribunal, ar trebui să respecte întâietatea dreptului comunitar. De asemenea, ar trebui să ceară hotărâri preliminare Curții Europene de Justiție în cazuri în care interpretarea dreptului comunitar uh, este disputată, este clară. Deci în domeniul brevetelor avem deja niște reguli și principii armonizate conform dreptului comunitar. Un exemplu, directiva privind biotehnologiile. Noul tribunal al brevetelor, în instanța finală, Curtea de Apel, ar trebui să trimită orice cauză Curții Europene de Justiție dacă, de exemplu, există un litigiu privind uh, o dispută privind uh, corect, interpretarea corectă a acestei directive privind biotehnologiile. Asta e un exemplu. Acum, să vorbim despre problema cu care ne, spinoasă cu care ne confruntăm astăzi. Dacă am inclui noi regi privind brevetele, am avea un efect unitar și acestea ar putea veni, ajunge să facă parte din dreptul comunitar, ca și directiva biotech, ceea ce ar însemna că va trebui să se ceară hotărâri preliminare Curții Europene de Justiție dacă există vreo dispută legată de interpretarea acestor reguli în noul tribunal al brevetelor. Și asta ar fi foarte problematic. Dacă aceste reguli sunt însă incluse în acordul curții, care nu e parte a dreptului comunitar, deoarece e dreptul internațional, atunci nu acest acord ar constitui baza pentru a se referi la Curtea Europeană de Justiție. Nu va fi Curtea de Apel din noul tribunal creat, cel al brevetelor, care ar lua hotărârea definitivă în ceea ce privește aceste dispute. Avem articolele 6, 7 și 8 privind încălcările din propunerea de regulament pentru a crea un brevet unitar. Asta ar introduce, deci, uh, noi legi materiale în dreptul comunitar, legi materiale ale brevetelor. Ale brevetelor. Domnul Rapcai face amendamente la articolul 8 bis, ceea ce ar crea noi legi materiale ale brevetelor dacă s-ar include în regulament. Să fiu foarte clar acum. Eu respect și am mare încredere în Curtea Europeană de Justiție. Cred însă că suntem conștienți cu toții de faptul că această curte deja se află într-o situație foarte problematică în ceea ce privește resursele și uh, munca pe care trebuie să o desfășoare. Așa cum a spus și doamna Olis anterior, tribunalele, în general, în Europa sunt prea ocupate. De asemenea, să nu uităm că aceste cazuri din domeniul brevetelor sunt foarte complexe și complicate și dacă am avea o nouă legislație materială inclusă în dreptul comunitar, aceste probleme ar crește și mai mult. Toți cei care au urmărit deliberările la buget în aceste vremuri de răstriște își dau seama că și în cazul în care am ajunge să avem niște mijloace suplimentare pentru curte, tot nu l-ar fi suficient pentru a face față acestor cazuri. Mai mult, întrebările adresate Curții de Justiție ar însemna niște întârzieri de ani de zile înainte de a se lua hotărâre la cazurile respective. Și astfel costurile ar crește semnificativ. Bineînțeles, asta ar face mult rău IMM-urilor și altor părți care au resurse financiare limitate. De asemenea, articolele 6, 7 și 8 din regulament nu pot acoperi decât noile brevete cu efect unitar. Toate brevetele, toate celelalte brevete care nu au un efect uh, unitar sunt acoperite de articolele uh, formulate uh, identic din acordul curții. Asta ar însemna că utilizatorii vor fi stimulați să nu ceară efectul unitar pentru brevetul lor, ceea ce ar însemna că ar apărea jurisprudență în două direcții diferite. Am avea Tribunalul Brevetelor, care ar hotărâ pe baza acordului curții pentru brevetele fără efect unitar, pe de-o parte, și Curtea Europeană de Justiție, care uh, ar hotărâ în baza regulamentului pentru brevete cu efect unitar. Nu e un roman, însă mai am încă câteva lucruri de spus. Aș vrea să vă dau un exemplu. Profesorul Krasler de la Universitatea de Tehnologie din Munich și care lucrează și la Institutul Max Planck, dumnealui a scris un text foarte cuprinzător și foarte instructiv în care ne informează în legătură cu marea jurisprudență în care întrebările adresate Curții Europene de Justiție vor fi acoperite. Eu am citit documentul cu mare grijă, sper că ați făcut și dumneavoastră, deci presupun că ați făcut același lucru și eu sunt convinsă că trebuie armonizate practicile din domeniul brevetului la nivel comunitar. Însă, Deocamdată, acest obiectiv poate fi atins prin intermediul acestui nou tribunal specializat al brevetelor pe care îl creăm acum. Și eu am fost abordată ca și dumneavoastră, cred, de către foarte mulți experți, judecători, avocați, profesori uh, pe această temă. Și cu toți, în mod unanim, sprijină ideea acestor trei articole din regulament pentru a evita crearea unei jurisprudențe uh, suplimentare în domeniul brevetelor în cadrul jurisprudenței, în cadrul dreptului comunitar. Și asociațiile uh, judecătorilor din domeniul uh, mărcilor sunt de acord. De asemenea, și asociațiile reducătorilor din peste 20 de țări au spus că aceste articole nu trebuie incluse în regulament. președintele asociației, Sir Robin Jacob, la University College din Londra, spune și el următoarele lucruri și îl citez. Efectul unor astfel de referințe ar fi îngrozitor întârzierile ar fi semnificative. Și nu e deloc sigur că hotărârile de la tribunalele nespecializate vor fi clare. Ideea de a crea un tribunal specializat s-ar pierde cu totul. Deci de aceea trebuie spus lucrurilor pe nume. Eu nu cunosc pe nimeni care dorește implicarea Curții Europene de Justiție în cazurile privind brevetele. Pe de altă parte, utilizatorii, judecătorii, avocații se opun cu toți aceste idei. Sfârșit de citat. Permiteți-mi să-l citesc și pe domnul Johan Pagebach, președintele Asociația Avocaților din domeniul brevetelor. Dumnealui spune că dacă vor să ucidă în fașă întreg proiectul, atunci uh, dreptul, legislația privind brevetele ar trebui să facă față, parte din dreptul comunitar. Iată care este poziția unor experți cu mare experiență în ceea ce privește legislația brevetelor și dreptul care se aplică brevetelor. Deci cine suntem noi, cei de aici, pentru a nu le urmări acest sfat unanim? Și poziția aceasta o au de asemenea și Business Europe și Camera Internațională de Comerț. Deși eu am vorbit despre această problemă cu foarte multe persoane, până acum nu am auzit nici măcar un argument de fond în favoarea includerii acestor articole în regulamentul care va crea brevetul unitar. Singurul argument împotriva acestei propuneri este că unii avocați, mai ales de la serviciile juridice de la Comisie, cred că aceste articole trebuie incluse pentru a permite un temei juridic conform articolului 180. Deși am cerit lămuriri în legătură cu nevoia acestei includeri, dumnealor nu au putut să-mi ofere un răspuns. Deocamdată. Aștept în continuare răspunsul lor. Mi se pare complet uh, nemulțumitor ceea ce fac ei. Această idee este respinsă unanim de toți judecătorii, avocații și ceilalți specialiști pe care am menționat, care spun cu toții că e perfect posibil să adaptezi un regulament conform articolului 180 fără aceste trei articole. Deci e posibil. Aceasta este părerea experților de vârf din domeniu și ar trebui să luăm în considerare argumentele dumnealor cu mare atenție. Consiliul, de asemenea, are păreri diferite. unele țări sprijină această poziție, deși trebuie să, să recunoască că majoritatea au adoptat o poziție privind includerea acestor trei articole în regulament înainte de uh, semnalarea acestor probleme de către experții juridici. Acum voi încheia prin a mă referi la propunerea domnului Rapcai privind despăgubirile. Deci nu sunt pentru includere neapărat, deoarece țările folosesc metode diferite de calcul. Însă, dacă vom reuși să ajungem la acord privind uh, schimbarea articolelor 6, 7 și 8 din regulamentul brevetelor către acordul privind curtea, unde și-au locul, nu m-aș impune includerii articolului 8 bis privind despăgubirile al domnului Rapcai în uh, acordul respectiv. Însă, din motivele expuse anterior, nu cred că ar trebui să includem această propunere în regulament. Acum, referitor la mandat, am studiat propunerea și nu am obiecții în legătură cu conținutul. Am înțeles de asemenea că acest mandat trebuie văzut ca fiind deschis și nu o listă definitivă de to- cu toate chestiunile care pot apărea. Cred că avem probabil nevoie de ceva mai mult timp pentru a discuta chestiunile cu care am vorbit astăzi cu raportorii din umbră. Și vreau ca domnul raportor să-mi confirme că faptul că neincluderea oficială în mandat mâine nu va crea probleme uh, legate de trialog din partea Parlamentului, dacă găsim, bineînțeles, un acord. Sunt sigură că acest lucru se aplică și altor chestiuni. Bineînțeles, mai sunt și alte probleme interesante în acest pachet, însă dat fiind că am vorbit deja destul de mult, mă voi opri aici și încă o dată le voi mulțumi celor trei raportori, celor trei muschetari pentru munca lor deosebită. Vă mulțumesc! die Darstellung. Mulțumesc foarte mult, doamnă Mixtrem, pentru această descriere amplă. Într-adevăr, este o problemă juridică foarte gravă un mandat este un mandat și nu trebuie să se anticipeze rezultatul uh, negocierilor. Mandatul este, de fapt, definirea unui obiectiv al nostru și negocierile sunt flexibile. Însă, această întrebare pe care ați discutat-o și dumneavoastră înainte și fiecare raportor știe acest lucru, este că, de fapt, uh, la trilog, în, la trilogul informal, uh, fiecare știe, bineînțeles, care este miza. Însă serviciul juridic al Comisiei a dat un aviz și se pare că aceasta este și părerea generală în Consiliu și anume că acest articol, dacă este eliminat din regulament, nu mai uh, există o bază juridică solidă pentru că aceasta se bazează pe proprietatea intelectuală și dacă um, aceasta este scoasă, acesta este eliminat, atunci nu, mai se poate, nu se mai poate negocia întregul mandat. Dar se poate întâmpla ca um, să se dorească păstrarea prerogativelor și atunci va trebui să, să fie analizată problema mai îndeaproape. În orice caz ar fi probabil un clash între interesele celor care vor să aibă un drept al brevetelor um, cât se poate de eficient, de practicabil, și cei care, pe care îi deranjează, pentru că, în primul rând, nici nu s-au ocupat până acum de acest subiect. Pe de altă parte, însă, sunt uh, cei care țin la dreptul comunitar și care zic că dacă acesta este drept comunitar, atunci uh, tratatele, uh, tratatele sunt, de fapt, cele care dau norma de interpretare și, deci, lucrurile trebuie interpretate altfel. Vom vedea cum vor evolua lucrurile, oricum o fi. Cred că văd, uh, după expresia colegului Rapcai, că este de acord cu mine, momentan tendința este pentru ca să ne asigurăm și pentru a minimiza riscul juridic și deci să lăsăm aceste aspecte în uh, regulament. Și să le lăsăm atât în regulament cât și în documentul uh, curții. Cred că am face cele mai puține greșeli dacă facem așa și putem să așteptăm după aceea să vedem care sunt cauzele în acest domeniu pe care va trebui să le rezolve Curtea de Justiție. Nu știu dacă domnul Rapcai mai dorește să spună ceva. Da. Un O primă problemă este următoarea. A existat o altă um, părere pentru această jurisdicție, o altă dorință inițială. Și mai întâi a trebuit analizat Um, armonizarea cu dreptul comunitar, iar Curtea de Europeană de Justiție a constatat că nu este compatibilă cu dreptul comunitar și a trebuit modificată de aceea această pro, uh, propunere. Așa este, trebuie să acceptăm că de fapt, acum vom avea din ce ce mai multe sarcini, însă, pe de altă parte, putem spune că și curtea va avea din ce ce mai multe sarcini însă se trebuie constatată mai întâi compatibilitatea cu dreptul comunitar și dacă facem acest lucru, atunci s-ar putea constata de fapt că contravine dreptului comunitar și atunci tot ce am făcut este degeaba. Acesta este ar fi primul punct. Apoi, în al doilea rând, trebuie să ne îngrijorăm de faptul că am fi putut să ne economisim aceste eforturi dacă se elimină toate aspectele materiale Putem să lăsăm altora sarcina de a reglementa aceste aspecte, dar nu este tema legislatorului. Dacă ne uităm la articolele de care vorbim, se vede exact despre ce este vorba. Și mi se pare o problemă să nu ținem cont de aceasta. Părerea unitară a experților este așadar cea de care vorbeam înainte. Apoi mai există și cei care au o părere aparte. Sigur că putem uh, să avem un vot unitar din partea celor care sunt de altă părere, dar, în general, experții, toți experții din toate părțile, sunt cu toții de părere că ar trebui să să acceptăm această neconcordanță. Există însă și alți experți pe care i-am întrebat, care mi-au spus că nu trebuie să scoatem aceste articole și că ele sunt compatibile. Deci foarte mulți spun că se pot lăsa așa. Însă, oricum o fi, uh, trebu- nu trebuie să credem că există o părere, o singură părere. Nici nu trebuie să creăm impresia că Um, noi putem să dăm uh, părerea experților. Noi nu suntem uh, împotriva specialiștilor, noi suntem împotriva unor specialiști. Există peste tot însă, bineînțeles, și interese în spatele acestor aspecte. Eu am primit uh, diverse scrisori din partea Confederației Germane de Traducători și mi-au spus că este o chestiune diabolică ce faceți acolo cu sistemul lingvistic, de trei limbi, că noi avem nevoie de toate limbile. Sigur că da, așa este. Noi nu trebuie să facem un model însă comercial pentru toți uh, traducătorii germani. Nu aceasta este scopul nostru. Știu așadar că și unii care au o poziție foarte fermă față de acest articol, există multe interese care sunt uh, reprezentate în spatele acestui propuneri. Știu exact care sunt interesele de mai multe părți. De fapt, trebuie să decidem la nivel politic și eu aș ajunge de aceea la concluzia că nu trebuie să schimbăm prea multe nici în substanța și nici în arhitectura acestei propuneri, pentru că există foarte multe implicații apoi pe jurisdicție, iar legislatorul este cel care trebuie să ia cuvântul și să um, își hotărească poziția. Știți cu toții că eu sunt mai degrabă uh, un uh, amator în uh, domeniul juridic și îi las pe specialiști să vorbească despre perspectiva juridică. Însă ce constat este că există foarte multe comentarii din partea juriștilor și uh, trebuie să hotărâm, zic eu, noi la nivel politic. De aceea, mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Și în final, după ce a spus domnul Rapcai înainte, problema hotărâri nu trebuie luată neapărat de către, hotărârea nu trebuie luată de către jurisdicție, ci această temă va fi înaintată numai dacă se consideră că este vorba de interpretarea dreptului european. Dacă pentru ei interpretarea este clară și modelul uh, poate să se bazeze pe jurisprudența unor ani întregi, atunci aceasta nu este subiectul unei interpretări și deci nu trebuie să fie tratată. După părerea mea, în acest caz, în acest caz nu vor înainta spre dezbaterea această problemă, decât dacă este o chestiune de drept comunitar uh, și anume complex și deci unde vor considera că trebuie să hotărească ei. Nu mi-e teamă, așadar, să existe prea multe um, plângeri la Luxemburg. Eu cred că se vor număra pe degete aceste cereri. În orice caz, experiența judecătorilor și avocaților din domeniul brevetelor ne spun că, într-adevăr, ei ca, cei care iau decizia știu ce fac și așteptările mele sunt următoarele. Nu trebuie nici să excludem Curtea Justiție complet, dar, așa cum spune și Bernard Rapcai, discuția nu s-a oprit aici. Vom mai avea și mâine ocazia să discutăm despre aceasta și cu Consiliul de asemenea în orice caz, tendința este foarte clară, merge în direcția opiniei prezentate de domnul Rapcai. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul acum pe chestiunea brevetelor și vom vota mâine. Acum, domnul Lenk se dorește să mai ia, ia cuvântul să, facă o, să exprime o rugăminte. Voi... Spune din nou care este poziția verzilor. Așa cum am mai spus înainte și la trialog, uh, noi, ecologiștii, vrem un brevet european, deoarece ar, s-ar îmbunătăți situația actuală, nu ne place cum funcționează lucrurile în momentul de față și un brevet european ar fi binevenit. De aceea suntem foarte îngrijorați de soluția propusă. Cel puțin așa înțelegem noi, știu că lucrurile sunt foarte complicate, însă această propunere nu respectă tratatele deoarece delegă anumite decizii unei instanțe uh, din afara Uniunii Europene, unui organism din afara Uniunii Europene, ceea ce e incompatibil cu tratatele. Și așa cum am auzit și la trialogul anterior, această poziție este împărtășită și de serviciile juridice de la Comisie, deși ei au aceleași îngrijorări ca și noi. De aceea salutăm faptul că și colegii de la AFCO au aceeași îngrijorare. Ei au cerut serviciul juridic al Parlamentului să-și dea un aviz. Și sper să primim acest aviz juridic înainte de votul propriu-zis. Să încă o dată, dragi colegi, înțeleg că atât PP-ul și socialistul își doresc acest brevet comunitar deci suntem cu toții de acord în legătură cu scopul nostru, însă, dragi colegi, vă îndemn să vă asigurați și dumneavoastră ca și noi că această soluție va ține. Noi acum înființăm un sistem. Ce se va întâmpla? Unele state vor recurge la Curtea Europeană de Justiție, se vor adresa Curții Europene de Justiție care va spune că nu, ce ați făcut e ilegal. Ar fi complet, uh, ar fi păcat să se întâmple așa ceva. Deci, dragi colegi, vă îndemn să uh, mai uh, uitați pe documente și să luați în considerare încă o dată amendamentele pe care le-am înaintat. Luăm aceasta la cunoștință, dar cred că nu este nevoie să vă răspund acum pe această temă, pentru că s-a discutat și s-a dezbătut destul pe tema aceasta. Problema de principiu revine aici și cred că a fost decisă deja. De fapt, la AFCO am fost din întâmplare la reuniunea când s-a discutat acest lucru, pentru că aveam un alt punct de discutat acolo, dar n-am avut senzația că AFCO este de părerea noastră majorității de aici. AFCO a scris o scrisoare serviciului juridic pentru a cere un aviz pe mai multe teme. Probabil că nu va fi greu pentru sistemul juridic să dea un aviz, pentru că trebuie să folosească, de fapt, sentințele Curții Europene de Justiție și probabil că vom primi, de fapt, uh, confirmarea că um, evaluarea noastră este corectă. Momentan eu zic că putem să lăsăm lucrurile așa. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, deci putem să trecem la punctul 10 și 11 și anume rapoartele doamnei Tain și de fapt ale doamnei Tain doar. Doamna Tain, aveți cuvântul. Mulțumesc. Vreau să vă prezint două documente în materie de chestiuni comerciale, regimuri matrimoniale și uh, parteneriate înregistrate. Consiliul a discutat deja cu noi toate capitolele acestor propuneri, însă între timp lucrurile sunt împiedicate. Să vedem ce se întâmplă cu noua președinție, dacă se va face presiune în următoarea președinție, așadar în Danemarca, deși Danemarca nu prea se implică în chestiunile în materie civilă, Va trebui să discutăm însă cu coordonatorii noștri de la Copenhaga, cu Ministrul de Justiție. Vreau să folosesc ocazia să vă atrag atenția asupra faptului că Ministerul Justiției în Danemarca este altfel structurat. De fapt, toate aspectele de, din domeniul LIBE sunt, uh, de fapt, uh, sub incidența acestor, uh, acestui minister și noi, ceea ce ne ocupăm noi, este repartizat la mai multe ministere. Deci nu avem, de fapt, un uh, ministru care să fie, de exemplu, responsabil pentru uh, dreptul bunurilor uh, și regimurilor uh, materiale. De asemenea, trebuie spus că acest punct s-ar putea să fie considerat un punct politic. E vorba de recunoașterea unor și executarea hotărârilor judecătorești în materie de regimuri matrimoniale, care ține până la urmă de chestiuni transfrontaliere, deci este un punct politic și uh, ar putea fi o veste pozitivă și nu numai uh, vești, ca veștile negative despre criza euro. Înainte să vă dau mai multe detalii, vreau să vă atrag atenția că ambele regulamente, atât pentru parteneriatele și um, căsătoriile de același sex sau de sexe diferite, uh, avem situația care se, cu care ne-am confruntat și la celelalte regulamente, și anume că există condiții care sunt legate de reședința respectivilor și apoi în a doua instanță de-abia de uh, cetățenia acestora, ceea ce e destul de greu. Regula importantă este de siguranță și claritate pentru ca să se poată lucra în practică cu cele două regulamente. Împreună cu Comisia am avut un congres uh, al notarilor din Europa la care au participat diversi experți, notari, experți um, și procurori din domeniul regimurilor matrimoniale și care au vorbit de mai multe puncte care în momentul de față nu sunt rezolvate cum trebuie pentru că lipsește un acord politic între țările membre sau mai precis nu s-a dorit un acord politic. Foarte important ar fi să găsim o coerență cu celelalte regulamente pe care le avem deja în domeniul regimurilor matrimoniale și ale moștenirilor, avem un regulament pe care îl vom vota la plenară în curând și trebuie să fie de asemenea armonizate și cu Bruxelles 1, un punct foarte important. Un al doilea punct important este definirea regimurilor matrimoniale. În momentul de față există o definiție foarte largă și nu există decât o definiție negativă, ceea ce nu intră sub incidența acestui regulament, dar nu și ce intră. Eu aș dori o listă pozitivă, deci afirmativă, sau măcar o enumerare de exemple, cum ar fi în regulamentul moștenirilor, care sunt cazurile care se aplică, la care se aplică acest regulament. Inclusiv faptul trebuie clarificat că regimurile matrimoniale sunt foarte diferite în statele membre și deci există o înțelegere diferită a acestei definiții în statele membre. Ceea ce ne mai frapează, de asemenea, în ceea ce privește regimurile matrimoniale la această directivă, la acest regulament, este că nu sunt uh, excluse uh, anumite categorii de bunuri, așa cum se întâmplă în alte cazuri. De exemplu, locuința, protecția locuinței a trebuit să fie inclusă din cauza francezilor, ceea ce nu este cazul în alte state. Poate că Consiliul ar putea să-și dea opinia pentru că dacă nu vrem să mergem în direcția francezilor, atunci aspectele personale ale matrimoniului, ale căsătniciei, ar trebui să fie și ele incluse, ar trebui să fie excluse pentru că nu au nicio legătură cu uh, bunurile matrimoniale. Apoi, mai trebuie să fie clarificate și aspecte cu privire la dreptul uh, de moștenire, mai trebuie excluse anumite cazuri care nu sunt menționate momentan. Altfel, cred că nu vom putea lucra cu aceste două regulamente mai ales la congresul de care vă vorbeam, se spunea că practica a arătat că, de fapt, există deja o clară știință despre ceea ce cade sub incidența acestor regulamente. Apoi mai există o problemă a transferului dreptului de pensii în Germania, care trebuie de asemenea clarificată. Vreau să rog colegii care au astfel de specificități în uh, dreptul lor național să ne transmită aceste informații dacă consideră că există aspecte pe care trebuie să le excludem de la domeniul de aplicabilitate al regulamentului. În legătură cu jurisdicțiile, trebuie de asemenea să există uh, o coerență mai mare cu uh, regulamentul pe tema moștenirilor, există o posibilitate de opțiuni în, această cau- în acest caz, adică o alegere a um, jurisdicției dorite. Aceasta trebuie să fie extinsă însă la uh, cazul în care nu s-a făcut o alegere prealabilă a unei jurisdicții anume, și deci în momentul acela trebuie aplicat un anume drept național. Trebuie, de exemplu, să existe posibilitatea măcar abstractă de a alege o jurisdicție națională, mai ales în ceea ce privește regimurile matrimoniale. Trebuie să se evite faptul ca o jurisdicție să trebuiască aplic să aplice un drept matrimonial care să fie, provine din alt stat. În ceea ce privește dreptul aplicabil, mi se pare important ca în domeniul imobiliar să se poată aplica acest drept. Trebuie însă clarificat înainte care, să, care este regimul matrimonial în care trăiesc cei doi și um, apoi ce pot spune pentru notarii germani, de exemplu, în Germania s-a găsit o soluție pentru această problemă legată de bunuri imobiliare. Acum la articolul 16, schimbul dreptului care aplicabil, articolul 18 de asemenea, mie mi se pare greșită uh, construcția acestor două articole, 16 și 18 ar trebui să fie împreună pentru că sunt aproape identice, ar trebui să fie deci rezumate într-un singur articol, iar articolul 17 ar putea să urmeze după aceea. Deci articolul 17 cu privire la alegerea jurisdicției trebuie să fie, să rămână în picioare. În legătură cu articolul 17, însă vreau să mai spun că punctul C ar trebui schimbat. Locul în care a fost încheiată căsnicia, căsătoria, ar trebui să fie eliminat. Acesta este mai degrabă un punct de doar mai degrabă de întâmplare, deci cine se căsătorește la Las Vegas sau mai știu unde trebuie să fie, um, toate aceste excepții trebuie să fie excluse, însă trebuie stabilit de asemenea momentul încheierii căsniciei. Acest moment joacă un rol important, mai ales atunci când vorbim despre dreptul aplicabil. Nu știu dacă aceste omisiuni au apărut din întâmplare sau nu, nu s-au discutat încă despre ele. În ceea ce privește recunoașterea documentelor oficiale, am avut aceeași discuție cu la regulamentul uh, dreptului de moștenire. Aici uh, regulamentul merge în mod evident mult prea departe în aplicabilitatea sa. Vreau să vă dau un exemplu concret. Dacă în fața mea, uh, ca notar, vine o pereche care dorește să se căsătorească, el este musulman, de fapt, este evident că el trebuie să dea o declarație pe proprie răspundere în care să spună că nu este căsătorit deja cu altcineva. Dacă această declarație pe proprie răspundere este corectă sau nu, bineînțeles că nu poate fi verificat și numai o jurisdicție care are competența să facă așa ceva poate decide dacă are valabilitate sau nu această declarație. Deci numai puterea juridică poate să își uh, ia aceste prerogative. Există întotdeauna o înțelegere în Parlament în ceea ce privește recunoașterea documentelor oficiale din cauza unor astfel de omisiuni. Să trecem acum la parteneriatele înscrise. Congresul de care vă spuneam cu notarii Europei a arătat că în practică nimeni nu înțelege că există două regulamente, de fapt două propuneri de regulament Bineînțeles că aceste regulamente pot fi deveni una singură. Mie mi s-a părut important să menționez acest lucru în scris. Vreau să vă amintesc de asemenea că și Comisia, din motive politice, a făcut două propuneri de regulament pentru că s-a plecat de la premiza că statele membre care nu au un regim de căsătorie de, acela, de același sex sau care nu au acest parteneriat înregistrat nu sunt implicate și de aceea s-au făcut două regulamente de la început din cauza acestor diferențe între statele membre. Vreau să vă atrag atenția în mod explicit asupra faptului că acele state membre care nu cunosc acest regim matrimonial sunt protejate din faptul că, de fapt, tribunalele pot să se arate ca fiind incompetente față de un astfel de caz și, deci, aceasta duce spre o altă soluție la altă jurisdicție. Cred că aceasta este o formă de protecție pentru aceste jurisdicții. Nu există nicio formă de recunoaștere pe ușa din dos. Ele pot să se declare ca fiind incompetente pe această cauză. Vreau de asemenea să critic din perspectivă liberală că nu există nicio libertate de alegere a dreptului pertinent Există o astfel de libertate în mod limitat în dreptul suedez. Comisia a justificat acest lucru după cum urmează. A spus, pe de-o parte, că s-ar putea alege un drept care nici nu cunoaște instituția parteneriatelor înregistrate, mai ales pentru parteneri de același gen, mi se pare greșită această explicație pentru că, în general, acest cerc de persoane este extrem de bine informat, aceasta este experiența pe care am făcut-o eu, ar putea să se impună obligativitatea unei consilieri înainte, pentru ca să nu se întâmple așa ceva, să se aleagă un tribunal care nu este competent dintr-un stat membru, deci care nu cunoaște această instituție. Și dacă s-ar alege un astfel de drept care nu este competent, s-ar putea, de exemplu, spune că se aplică dreptul statului membru în care s-a încheiat acel parteneriat în care exista această instituție. Apoi mai justifică Comisia și faptul că lipsește o posibilitate de alegere a jurisdicției pentru că implicații nu sunt conștienți de toate consecințele dreptului pe care l-ar alege. Este însă evident că, în comparație cu căznicia, drepturile și regimurile matrimoniale la parteneriatele înregistrate sunt mult mai diferite în statele membre, dar, după cum spuneam înainte, acest cerc de persoane este foarte bine informat și am putea să impunem o consiliere în prealabil atunci când este vorba de posibilitatea alegerii unui uh, drept anume, deci o consiliere obligatorie de către notari și s-ar putea astfel rezolva această problemă. Am de asemenea și dubii foarte puternice dacă ar nu se încalcă articole din Carta Drepturilor Fundamentale, de exemplu articolul 20 și articolul de non-discriminare 21. Aș ruga de aceea colegii să considere dacă nu ar trebui să cerem o expertiză juridică pentru această propunere de regulament în ceea ce privește parteneriatele înregistrate pentru a vedea dacă lipsa aceasta de alegere posibilă a jurisdicției competente nu contravine eventual cu un articol din Carta Drepturilor Fundamentale. Am putea discuta pe această temă. O altă problemă care nu a fost deloc abordată în regulament, am întâlnit-o din întâmplare, este problema înregistrării multiple a parteneriatelor um, de același sex. Există mulți parteneri care se înregistrează cu parteneriatul acesta într-un stat membru și după aceea sunt recunoscuți în acel stat membru, au locuit acolo și apoi se mută și se înregistrează și în acel stat. Sau se înregistrează în alt stat membru dacă constată, de exemplu, că regulamentele pentru ei sunt mult mai bune în acest stat membru. Deci, în ceea ce privește parteneriatele înregistrate de același sex, există posibilitatea de a te înregistra în mai multe state membre. Nu s-a rezolvat încă această problemă și nu există nicio posibilitate de reglementare prin acest regulament, deci eu zic că ar trebui foarte clar să menționăm că este valabil dreptul acelui stat în care a fost încheiat înregistrat ultimul acest parteneriat, în, de deci cel mai recent. Cam atât din partea mea și vreau să discutăm neapărat și aspectul dacă nu avem nevoie oare de o expertiză juridică pentru a vedea dacă nu se contravine articolului 20, 21, 22 din Carta Drepturilor Fundamentale de non-alegere liberă a jurisdicției pentru parteneriate înregistrate de același sex. Mulțumesc! Keine weiteren Mulțumesc. Nu dorește nimeni să ia cuvântul la această temă. Vreau să spun doar pe scurt ceva despre expertiza juridică. N-am nicio problemă cu această propunere. Din partea mea, eu aș spune că în colaborare cu secretariatul, raportoarea ar trebui să scrie o scrisoare pe care o trimitem serviciului juridic, cerând un aviz din partea serviciului juridic, dacă sunteți de acord. Bine. Ok, aceasta a fost și dezbaterea pe tema aceasta, foarte bună prezentare, foarte amplă. Când vom avea această propunere, vom putea după aceea să mai discutăm. Acum trecem la reuniunea în camera și trebuie să facem o scurtă întrerupere atunci din cauza unor aspecte tehnice și după aceea începem în două minute.